domnul președinte. What time's now? Fine. Panie i panowie, koleżanki i koledzy, otwieram posiedzenie. Doamnelor și domnilor, deschidem ședința. Reluăm lucrările sesiunii Parlamentului European care fusese suspendate pe 12 noiembrie.